The <clears throat> sitting is resumed. Reluăm ședința. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Pe ordine de zi urmează raportul Wolf Klintz privind coordonarea regulamentelor și legilor în legătură cu instrumente de investiții colective și valori imobiliare. Domnul Klintz are cuvântul 4 minute.